Deci trecem la următoarea de dezbatere, dezbatere comună, lupta împotriva terorismului. Declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind scanerele corporale și declarațiile Consiliului și Comisiei privind funcționarea serviciilor de informații în contextul strategiilor antiteroriste. În numele Consiliului, dezbaterea va fi demarată de domnul Perez Rubalcaba. Señor presidente. Domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, Aș vrea să încep această dezbatere prin a-i mulțumi Parlamentului European pentru ocazia de a organiza această dezbatere. Cel mai mare risc pe care îl poate asuma un președinte este să fie ferm împotriva trei lideri de grup. Însă trebuie să o fac. Domnule Schulz, domnule Convendit și domnule Verhofstadt, acum se exprimă Consiliul. Pentru următoarea dezbatere, de aceea vă rog, politicos, să discutați în altă parte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă spuneam că doresc în primul rând să-i mulțumesc Parlamentul European pentru ocazia de a avea această dezbatere aici în legătură cu politica antiteroristă și în legătură cu anumite elemente concrete din această politică. A trecut uh, deja ceva timp de la atentatul eșuat de la Detroit în decembrie anul trecut. E unul Cred că trebuie să reacționăm atunci când se întâmplă astfel de evenimente, însă cred uh, și cu mai multă tărie că trebuie să lucrăm în continuu, în liniște, fără să ne grăbim, fără să luăm pauză, însă, așa cum spunem în Spania, atunci când trebuie să combatem amenințările teroriste. Amenințări teroriste care nu au scăzut în nicio țară din Uniunea Europeană. Știm că teroriștii sunt cu ochii pe noi, știm că aceștia încearcă să schimbe comportamentul și formele de a acționa pentru a putea face față strategiilor noastre de combatere a terorismului și tocmai de aceea strategiile noastre trebuie să se schimbe, să se modifice, să fie inovatoare și de asemenea trebuie să învățăm de pe urma greșelilor pe care cu siguranță le mai și comitem. Dacă n-ar fi existat atentatul eșuat de la Detroit în decembrie, probabil că astăzi nu am fi discutat astăzi aici uh, în Parlamentul European despre această problemă. În această dezbatere cu siguranță vor fi exprimate multe îngrijorări și concluzii la care am ajuns după ce am analizat evenimentul de la Detroit. S-a analizat ce anume a eșuat în acest uh, atentat. De asemenea, s-au analizat și se analizează măsurile pe care anumite state membre le-au adoptat și le adoptă pentru a evita astfel de greșeli. Și de aceea vorbim despre analiza datelor și despre serviciile antitero și despre analiza comună a datelor pe care le dețin fiecare serviciu antiterorist în parte. Și de aceea vorbim și despre scanerele corporale uh, deci discutăm despre greșelile comise în cadrul acestui atentat care din fericire a ieșuat. Aș vrea să începem această dezbatere prin a vă face un anunț în legătură cu concluziile evidente pe care le putem trage de pe urma acestui atentat, după părerea mea. E vorba de cinci concluzii. În primul rând, atentatul de la Detroit ne arată că aviația civilă este în continuare un uh, o țintă prioritară pentru teroriști. În al doilea rând, evenimentul de la Detroit ne arată cât de important este să culegem date, însă mult mai important este să poți integra și analiza aceste date. A treia concluzie este că filialele Al-Qaeda sunt capabile să comit atentate în afara propriului teritoriu. E vorba de Al-Qaeda din peninsula arabică, presupusa organizație care se află în spatele atentatului eșuat de la Detroit sau Al-Qaeda din Magrebul Islamic, o amenințare cu care ne confruntăm cu toții. În al patrulea rând, atentatul eșuat de la Detroit ne reamintește cât de important este să lucrăm împotriva proceselor de radicalizare. Personalitatea teroristului de acolo este foarte uh, importantă în acest sens și de asemenea trebuie să vedem care este situația în anumite țări legate de radicalizare. În ceea ce privește prima concluzie, și anume că aviația civilă este o țintă în continuare și că trebuie integrate informațiile pe care le avem. Aceste două elemente au o legătură directă cu dezbaterea de astăzi. Vom vorbi despre informații și despre modul în care sunt folosite și vom discuta și despre scanere personale. Deci nu o dezbatere nouă, nu e prima oară când discutăm despre asta. La ultimul raport al coordonatorului împotriva terorismului, domnul Kirkov, a fost aici în decembrie, pe 26 decembrie, ne-a prezentat un raport uh, foarte lucid și interesant în care se vorbea despre gestionarea informațiilor, se vorbea despre protecția datelor personale de asemenea. Informațiile și analiza acestora, așa cum am discutat azi după amiază aici, sunt niște elemente fundamentale din lupta pe care trebuie să o purtăm pentru a preîntâmpina terorismul. Teroriștii trebuie identificați, trebuie să vedem unde ar putea să vârși atentatele, cine le pune la dispoziție arme, să știm care este structura materială pe care se sprijină, să vedem care sunt sistemele lor de comunicare și toate acestea prin intermediul unor baze de date și prin intermediul unor surse specializate. Pentru a avea toate aceste informații la dispoziția noastră, trebuie să existe un schimb de informații între noi. Și acest schimb de informații trebuie să se facă în mod adecvat. Acest schimb de informații trebuie gestionat așa cum trebuie. E adevărat că unele din atentatele din trecut ar fi putut fi împiedicate dacă informațiile ar fi fost puse la dispoziția celor care aveau uh, responsabilitatea de a combate terorismul. Deci dacă informațiile ar fi putut fi tratate, prelucrate în mod integral, în mod inteligent. Și uite cum ajungem să vorbim despre gestionarea informațiilor. Pentru a schimba informații în mod adecvat, în cadrul Uniunii Europene avem o strategie adoptată recent formează parte de altfel din uh, concluziile Consiliului din decembrie anul trecut, prin care încercăm să punem la dispoziția forțelor de securitate și a serviciilor de informații datele necesare pentru ca aceștia să fie utili și eficienți în lupta împotriva terorismului. E vorba doar de datele eficace și utile, deoarece de foarte multe ori când ai prea multe date devii ineficient atunci când trebuie să le utilizezi. Așa cum se spune în această strategie, ideea este ca strategiile privind uh, schimbul de informații să se facă în mod uh, eficient, coordonat, în mod uh, fiabil, rentabil, cuprinzător pentru cetățeni și pentru cei care folosesc aceste date. În strategie se spune că în acest document se spune că în această strategie ar trebui luată în seamă nevoile de combatere a terorismului, în același timp drepturile persoanelor, dreptul la intimitate, la protecția datelor personale, lucru despre care vom vorbi astăzi. Așa cum spuneam la început, printre concluziile pe care le putem trage de pe urma atentatului eșuat de la Detroit, um, este faptul că aviația comercială este o țintă a terorismului. Acest terorist a reușit să se urce la bord cu o cantitate suficientă de explozibil pentru a exploda în aer și astfel să se eschiveze practic de la toate sistemele și dispozitivele noastre de securitate din aeroporturi. Ce înseamnă acest lucru? Aceste dispozitive trebuie revizuite deoarece s-au dovedit insuficiente pentru a evita un atentat care, din fericire, nu a avut loc. Mă refer la cel de la Detroit. Pe scurt, trebuie să ne îmbunătățim în continuare serviciile de securitate pentru a încerca să evităm ca acești atentați, acești teroriști să se poată urca în avioanele comerciale. Nimeni nu ar trebui să se poată urca la bord cu arme, cu explozibili sau cu precursori de explozibili. Trebuie să facem să ne protejăm avioanele pentru ca acesta să reziste eventual la explozii în timpul zborului. Vom discuta de asemenea și despre scanerele corporale. După cum știți, Comisia are competența corespunzătoare pentru a fixa obiective și pentru a stabili reguli. Consiliul informal al ministrilor de transporturi este forul în care sunt discutate aceste chestiuni. Trebuie să vă spun însă că siguranța aeriană a fost uh, discutată la Consiliul Informal de Ministri care a avut loc uh, acum câteva săptămâni la Toledo. Atunci am reamintit câteva lucruri. În primul rând, e nevoie de o poziție comună la nivel european în legătură cu aceste scanere corporale în general în legătură cu toate mecanismele de protecție din aeroporturi. Deci nu are rost ca anumite e lipsit de sens ca anumite aeroporturi să fie mai bine echipate decât altele. Deci e nevoie de o dezbatere care să ducă la un acord, la o poziție comună a Uniunii Europene. În al doilea rând, e o temă delicată. Multe aspecte trebuie avute în vedere. Un prim aspect foarte clar este eficiența acestor scanere pentru a împiedica urcarea la borda teroriștilor cu explozibili sau precursori de terorism. În al doilea rând să analizăm compatibilitatea acestor scanere cu dreptul la intimitate. Îngrijorare pe care o are Parlamentul și Comisia Libe. Și în al treilea rând să vedem uh, cum ar putea afecta sau dacă afectează aceste scanere uh, sănătatea celor care sunt controlați. Deci, în primul rând, să vedem dacă aceste scanere sunt eficiente, dacă au o influență asupra sănătății, dacă sunt compatibile sau nu cu drepturile fundamentale ale cetățenilor. Comisia lucrează acum la trei studii pe care le va pune la dispoziția Consiliului și Parlamentului în curând. Și de aceea, la Consiliul Informal de la Toledo, am, s-a stabilit să așteptăm aceste trei rapoarte pentru a avea o dezbatere profundată care să ne permită să ajungem la o poziție unanimă. Vom, uh, lua, vom ține cont de rezoluția Parlamentului 23 octombrie 2008 într-o dezbatere privind scanerele corporale, s-a vorbit atunci despre evaluarea impactului asupra drepturilor persoanelor, despre implicarea supraveghetorului pentru drepturile omului, s-a vorbit de asemenea și de impactul economic al acestora. Atât am avut de spus, vreau să-i mulțumesc Parlamentului acum pentru posibilitatea de a dezbate despre această temă și mulțumesc și președintelui pentru faptul că a fost uh, flexibil în ceea ce privește timpul pe care mi l-a acordat. Vă mulțumesc care avem doi comisari din partea comisiei. Domnul Calas va interveni în primul rând. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Ah, works. So uh, we are really here to, to present a combined view Iată că ne aflăm aici să vă prezentăm o, un punct de vedere comun pe problema aceasta a luptei împotriva terorismului. Prioritatea mea, ca, în calitate de comisar al transporturilor, este evident să asigur securitatea pasagerilor în timpul deplasărilor. Este un lucru foarte important. Atentatul Uh, încercat pe uh, avionul Northwest Airlines, mă refer la um, atentatul electroșoa de la Detroit, um, ne-a uh, răscolit puțin, dar în același timp am constatat că la Schiphol în Amsterdam um, regulile de control au fost respectate. Însă, în ce privește uh, Uh, acțiunile serviciilor secrete, aici a fost o, uh, un eșec. Trebuie ca prin toate mijloacele adecvate și în acord cu drepturile fundamentale, securitatea pasagerilor să fie pe deplin asigurată. Sigur, am fost întrebați și în mod legitim dacă reglementările de securitate în, în vigoare în prezent sunt suficiente sau nu. În lumina acestor întrebări se discută și problema acestor scanere corporale, cum sunt ele numite. Experții în securitatea aviatică consideră că aceste uh, aparate uh, au capacități de detectare mai bune decât uh, cele folosite în prezent. Unii spun că se este, aceste aparate ar fi mult mai bune, alții spun că ar fi uh, doar ceva mai bune sau relativ mai bune. Care sunt însă consecințele Uh, pentru sănătate, care sunt consecințele pentru uh, privitare la intimitatea uh, și sfera privată a persoanei, nu sunt încă clarificate aceste chestiuni. Dar, dar aceste trebuie, întrebări trebuie puse. De aceea intenționez ca în aprilie să depun în fața noastră un raport privind metodele imagistice de detectare uh, care ar putea fi utilizate și sper astfel să răspund la întrebările puse de rezoluția Parlamentului European din 2008. În același timp, trebuie să decidem dacă aceste chestiuni sunt de uh, abordat și de rezolvat mai degrabă la nivel național sau la mai degrabă la nivel european. Eu aș zice că nivelul european este mai adecvat. Crede, cred că trebuie să avem o abordare comună de la 9, 11 uh, septembrie 2001 uh, încoace. Un cadru european ar garanta standarde uniforme atât în privința securității Parlamentului, cât și în privința respectării drepturilor individuale. În final, aș reaminti că securitatea aeroportuară este, uh, trece mult de această, acest cadru al problemei scanerelor corporale. Avem nevoie de multe tipuri de măsuri coroborate, eh, de profiling, de metode de detectare, de metode investigative și așa mai departe. Așa cum s-a spus și în partea Consiliului, teroriștii se dezvoltă și ei, așa că și noi trebuie să ne dezvoltăm în paralel. Și body scannerele sunt doar o parte a acestei adaptări la noua situație. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna Malmström, tot din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Este o abordare duală din partea Comisiei. Știți că eh, intrăm într-o nouă fază în combaterea terorismului și pentru mine este o onoare să colaborez cu dumneavoastră în materii de securitate. Trebuie să eh, respectăm însă ideea că statele membre au responsabilitatea finală în legătură cu toate operațiile și cu activitatea serviciilor secrete în acest domeniu. La audierea mea de acum câteva săptămâni am promis că voi face o evaluare a tuturor politicilor de combatere a terorismului. Trebuie să văd ceea ce s-a realizat până acum pe plan european și aceasta va fi baza uh, în temeiul căreia voi uh, decide cum trebuie să progresăm de aici înainte, să vedem ce putem face, ce lipsește, care sunt efectele activităților noastre uh, pentru a putea propune măsuri mai adecvate de combaterea terorismului. Și, bineînțeles, voi veni în fața dumneavoastră cu această evaluare. Dar asta nu înseamnă că nu sunt totalmente conștientă de faptul că fenomenul terorismului nu s-a diminuat. Așa cum a spus colegul meu Calas și cum a spus și Consiliul, știm că fenomenul terorist este o amenințare serioasă la adresa democrației și asta se dovedește de fiecare dată. Avem statistici de la Europol în care se spune că în 2008 statele membre au avut 500 15 um, atacuri teroriste planificate sau dejucate. Și um, au existat 87 uh, de uh, procese. Peste 50 dintre ele um, veneau din partea uh, Al-Qaeda, dar există și activitățile ETA din Spania și uh, alte grupări teroriste. Uh, știm că uh, bombardamentul din Mumbai a fost de fapt împotriva unor cetățeni europeni îndreptat. Și ca atare trebuie să vorbim cu claritate combaterea terorismului este o treabă foarte serioasă și nu trebuie să lăsăm garda jos Bineînțeles că trebuie să ne săduim să se respecte în totalitate drepturile fundamentale. Dacă ne uităm acum la instrumentele de care dispunem, există strategia antiteroristă, această strategie reflectă angajamentul uh, Uniunii Europene să combată terorismul, respectând uh, dreptul la viață al oamenilor uh, și crearea unui climat de siguranță și de justiție pentru cetățenii europeni. Nu poate exista libertate fără securitate, nu poate exista securitate fără libertate. Trebuie să respectăm drepturile fundamentale în lupta antiteroristă este o cerință pentru orice societate democratică și în același timp trebuie să uh, avem politici credibile, sustenabile. Tocmai de aceea Comisia va propune doar măsuri care vor fi uh, subiect al uh, unui screening privind modul în care corespund legislațiilor europene inclusiv în ce privește operarea cu date referitoare la persoană vom fi pregătiți să cooperăm cu aliații noștri, cu partenerii noștri, cu organizațiile internaționale de, din lumea întreagă. Noi, în strategia noastră uh, antiteroristă, avem câteva elemente legate de modul în care Uniunea Europeană își propune să opereze în această luptă antiteroristă, să luptăm radicalizarea violentă, să susținem victimele, să îmbunătățim schimbul de informații între autoritățile naționale și cooperare cu uh, toate părțile interesate, o reacție rapidă și la toate amenințările neconvenționale. Uh, trebuie să um, blocăm uh, resursele financiare care se îndreaptă spre finanțarea actelor teroriste. Ei bine, sigur că această uh, strategie a fost susținută de către Comisia Europeană în colaborare cu statele membre. Comisia a făcut contribuții substanțiale pentru îmbunătățirea legislației statelor membre în acest domeniu. Există uh, o înțelegere uh, general european în legătură cu amenințările teroriste. Am desfășurat activități importante um, în ce privește uh, utilizarea abuzivă de către rețelele teroriste a internetului. Avem uh, uh, programe de protejare a structurilor vulnerabile pentru a nu permite accesul teroriștilor la internet. Există de asemenea programe legate de uh, crearea uh, unei securități vis-a-vis de uh, explozibili. încercăm să uh, combatem orice demers uh, al celor care ar putea fi apți să producă explozibili. Comisia a pus la dispoziție peste 100 de milioane de euro din programele financiare pentru a facilita acea, implementarea acestei strategii. Sunt încrezătoare că anii viitori eh, vor permite Comisiei Europene să își îmbunătățească rolul de catalizator în cooperarea în acest domeniu, extinderea rețelelor de colaborare, uh, Uh, găsirea de uh, resurse, îmbunătățirea cercetării uh, în acest domeniu și va trebui să vedem și cum vom putea utiliza mai eficient resursele noastre financiare, să creăm un fond internațional care să fie pus la dispoziția demersurilor de securitate europeană. În ce privește colectarea de date, depozitarea de date, trebuie să ținem seamă și asta a devenit vizibil și în debaterea anterioară, că se aplică standarde de protecție a datelor ridicate astfel încât uh, să nu uh, periclităm uh, siguranța persoanei și confidențialitatea datelor referitoare la persoană. Toate aceste eforturi vor fi luate în considerare în evaluarea pe care mi-o propun și vor face parte din strategia pe care vă voi prezenta. În final, vreau să vă spun că noi nu vom uh, avea o activitate încununată de succes decât dacă vom uh, comunica între noi și vom respecta drepturile fundamentale. Nu vom putea aplica un dublu standard pentru că noi uh, nu vrem să creăm o alienare în societatea noastră vis-a-vis -vis de valorile democratice. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Ne-ați uh, creionat uh, o perspectivă optimistă. That's true. Uh, now, uh, ο μιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Uh, θα είμαι πολύ αυστηρός με τον χρόνο, κύριε Βέμπερ acum în numele grupurilor parlamentare și voi fi foarte strict cu timpul de vorbire. Urmează domnul Weber un minut și jumătate. Sigur, odată ce vine rândul parlamentarilor, președintele e foarte strict. Dar mă rog, domnule președinte, domnule reprezentant al Consiliului, domnilor comisari, mă bucur că avem o dezbatere nu doar uh, despre body scanner, ci despre lupta antiteroristă în general. Terorismul este o, ceva real, este o amenințare uh, concretă la adresa Europei și activitățile pe care le-am întreprins pentru a combate uh, sunt uh, uh, au fost încununate de succes și vreau să mulțumesc al tuturor autorităților care în teren uh, fac ceea ce ne protejează pe noi în Europa aici. Sigur, uh, lucrurile evoluează și de aceea vreau să fac trei propuneri. 1. În legătură cu colaborarea dintre autorități, se spune, sigur, și în preambulul documentului că pă, cooperarea trebuie consolidată, sunt declarații foarte frumoase, dar în ă, principiu nu se întâmplă nimic în practică. Nici la Toledo nu s-a întâmplat. Nu este nevoie doar, nu, este, nu ducem doar lipsă de date, ducem de lipsă de coordonare și de cooperare între autorități. De aceea rog Consiliul să-și facă o dată treaba și Comisia să pună pe eh, tapet niște propuneri concrete. În al doilea rând, În ce, pre, în ce privește uh, stocarea prealabilă a datelor privind co, uh, convorbirile telefonice mobile, uh, Uh, aceasta trebuie, uh, uh, trebuie verificată și după câțiva ani trebuie să existe o evaluare a acestor stocări de date. Și în al treilea rând, tocmai am avut discuția despre SWIFT. De ce trebuie să de ce trebuie să organizăm în acest fel cooperarea cu Statele Unite? De ce? Pentru că nici noi ca europeni nu suntem suficient de uh, capabili să evaluăm datele. Și atunci întreb, uh, poate că n-ar fi rău să găsim o metodă să putem și noi evalua datele pe care noi le propunem. Mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnule Weber. Și acum domnul El Hadraui un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am foarte puțin timp la dispoziție și de aceea aș dori să specific condițiile cadru necesare pentru a putea evalua acest dosar al scanerelor corporale, care în urmă cu câteva săptămâni erau considerate o soluție miraculoasă. Avem nevoie de o abordare la nivel comunitar. Dacă nu vom avea așa ceva, vom crea haos în aeroporturi, vom crea nesiguranță. Există mai mulți membri ai Consiliului care ar dori să se depună eforturi în acest sens. Nu știu dacă dumneavoastră ne puteți da detalii în acest sens. De asemenea, abordarea antiteror ar trebui să fie armonizată. Nu ar trebui să mai avem această politică care se face prin anunțuri explozive. Introducerea acestor scanere trebuie să se facă în contextul altor măsuri și altor elemente pe care le folosim. Să nu uităm de asemenea implicațiile financiare și impactul asupra sănătății persoanelor. Nu știu dacă aceste scanere ne pot garanta securitatea. Acestea au ca scop identificarea explozibililor eh, lipiți de corp sau pe lângă corp, dar ce se întâmplă cu explozibilii înghițiți, de exemplu, de eventuali teroriști? Doamna Meisner. Doamna Meisner, pentru un minut. Domnule președinte, în clipa de față nu avem um, un sistem suficient de sigur pentru transportul aerian. Detroit, München au dovedit că există lacune iar uh, în urma unor asemenea situații, practic, uh, a apărut această modalitate uh, miraculoasă a body scannerului. Trebuie să ne întrebăm însă, rezolvă aceste scanere corporale situația, ce tehnologie se folosește, um, razele acelea nu dăunează sănătății umane, ce se vede pe ecran care sunt costurile, cine le suportă. Există o serie întreagă de întrebări pe care trebuie să le clarificăm. Suntem pe cale de a clarifica aceste lucruri. Sigur că este necesară o soluție pe plan comunitar. Pe de altă parte, ce ne întrebăm cu uh, Tel Avivul? Căutăm, uh, căutăm pe cel care uh, eventual plasează bomba, dar nu căutăm bomba. Trebuie să uh, găsim răspunsul la toate aceste probleme. Mulțumesc. Hier heeft al een tijd geleden vastgesteld als er- Domnul președinte, Parlamentul a constatat deja cu ceva timp în urmă că dacă uh, se ar fi să se introducă aceste body scannere, trebuie să se respecte și unele uh, prevederi privind protecția datelor, dar și aspecte legate de sănătatea fizică a persoanelor. Pentru că Uh, cred că tehnologia razelor X și a fotografiilor uh, este deja o tehnologie depășită. În Italia, uh, iată, se introduc noi aparate de control și ministrul de resort din țările de jos deja a ordonat pentru toate zborurile și către Statele Unite, dar și către Europa, să se folosească aceste body scanere. Uh, deci uh, nu se pune, din păcate, problema uh, dacă acest lucru este corect sau nu și dacă asta este uh, societatea pe care ne-o dorim sau nu. Mă alătur de aceea colegului social-democrat care a pus primele uh, întrebări. Care este Europa pe care ne-o dorim? Oricum, securitate 100% nu vom putea avea. Lepto. Domnul Vandalen, un minut. Domnule președinte, ultima generație de scanere corporale îndeplinește cerințele. Prin câteva puncte poate fi văzut profilul corpului și se vede clar în culori dacă persoana respectivă poartă explozibil sau nu. De asemenea, se poate face și un control suplimentar. Aceste scanere nu sunt deloc dăunătoare sănătății, iar Radiațiile sunt inferioare celor emise de, către, de telefoanele celulare, de exemplu. Și din punct de vedere financiar, aceste scanere nu sunt costisitoare. Aceste scanere pot fi considerate doar ca niște instrumente suplimentare, nevoie de asemenea de instrumente pentru a face profilul diferiților suspecți. Deci doar dacă avem această abordare de instrumente adiționale putem să le avem în vedere. Domnul Taveres, eu am fost uh, abordat de un lobist care vindea scanere corporale. E de înțeles că o astfel de mașină costă 250.000 de euro. Ai nevoie de o avere pentru a cumpăra un astfel de scanner. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu zborul uh, către Detroit. Teroristul a fost neutralizat practic de călători. Deci ideea este, ne ajută într-adevăr aceste scanere corporale. Deci nu ne putem folosi de orice scuză pentru a ne implica în viața personală a oamenilor. Și trebuie să ne dăm seama că aici, la Parlamentul European, avem răspunderea, bineînțeles, de a combate terorismul. Avem nevoie de mai multe date. Cu cât mai multe date, cu, cât, cu atât mai bine. Însă e important, de asemenea, să ne bazăm pe niște ipoteze corecte. Comisia și Consiliul, după părerea mea, pornesc de la o bază greșită. Ni se spune că vor fi mai puține atentate. Asta e discutibil. Ideea că terorismul e în creștere și că noi trebuie să ținem pasul cu terorismul, asta e drept, însă atentatul de la Detroit ne-a arătat că atentatul putea fi de jucat mult mai simplu. Deci în momentul de față noi discutăm despre niște practici viitoare. Când se va descoperi faptul că teroriștii pot înghiți materiale pentru a face atentate, ce vom face? Vom face endoscopii în aeroport? Deci trebuie să ajungem la o limită și să vedem ce ne interesează și care sunt drepturile cetățenilor. Domnul Paxas. Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, Parlamentul European trebuie să facă tot ce este în putință pentru, să se asig- pentru ca să se asigura că uh, serviciile uh, secrete nu folosesc uh, lupta împotriva terorismului ca pe un pretext pentru tot felul de acțiuni care nu sunt uh, uh nu respectă drepturile fundamentale ambasadorul britanic în Uzbekistan a spus că a uh, fost martorul unor uh, uh, dovezi, a văzut dovezi clare care susțin că unele date folosite de serviciile de securitate și cele secrete au fost folosite pentru torturarea unor deținuți. Um, acest lucru evident că nu nu, nu este uh, permis în ce privește în, în baza, în temeiul tratatului care interzice tortura, dar uh, oare putem accepta tortura în momentul în care ea nu are loc la noi, ci în alte uh, părți? Pe atunci ce se întâmplă cu extradarea în condiții extraordinare către Statele Unite? Te debat over Domnul Kleist. Trebuie să fim atenți ca dezbaterea acum să uh, nu uh, depășească, de fapt, cadrul dezbaterii pentru scanerele uh, corporale sau protecția datelor. Dar, de fapt, Comisia nu s-a ocupat de aspecte legate de terorismul internațional. Pentru că de multe ori din uh, rezerve legate de political correctness uh, nu se spun lucrurile pe nume. Trebuie să uh, nu ne rezumăm doar la analizarea unor eventuale limitări ale drepturilor cetățenești, devenind în felul acesta doar formaliști. Trebuie să Ehm, nu ne referim strict la anumite forme ale terorismului, pentru că în felul acesta nu uh, eh, aduce niciun serviciu. Domnul Cun, pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, dragi colegi, pentru PPE, lupta împotriva terorismului este provocarea secolului 21. De aceea și la nivel obiectiv și la nivelul eh, parlamentar eh, suntem preocupați de această chestiune Eh, de aceea, în Comisia de Transport am luat decizia interzicerii eh, interzicerii transportului de lichide în bagajele de mână. Eh, ne preocupă și problema body scannerelor, dar sigur, 100% nu putem garanta această securitate. Putem doar să garantăm că prin tehnicile noastre ne apropiem de 100% cred că există un acord uh, dincolo de franțiunea noastră uh, cu colegii că niciun, nicio acțiune de control nu are voie să afecteze libera circulație a, a pasagerilor. Deci, uh, dacă se introduc aceste scanere, sigur că drepturile personale trebuie respectate și um, aceste scanere nu nu pot fi folosite pentru a se face abuz apoi cu acele imagini de persoane respective. Comisia ne-a promis că ne va pune la dispoziție la sfârșitul martie, în începutul lui aprilie, un, o propunere de inițiativă legislativă. Cred că o, o colaborare coerentă între Comisia de Transporturi și Comisia Libe este necesară, dar este nevoie, înainte să demarăm orice, trebuie să existe eh, și este nevoie de o certificare eh, corespunzătoare la nivel european a tuturor acestor dispozitive. Mulțumesc! Eh, thank you. Domnul Moraes, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că trei comisari sunt responsabili. Ne bucur acest fapt, însă doamna Reding nu este astăzi aici. Citez, săptămâna trecută domnei a spus următorul lucru. Într-adevăr, scanurile corporale pot invada sfera privată și de aceea trebuie analizat uh, pe deplin impactul acestora. Aceasta este tipul de declarație pe care trebuie să-l facem acum, la începutul acestui proces. Noi, socialiștii și democrații, credem că prin tehnologie putem combate terorismul și doamna Malmström a vorbit despre contextul uh, mai general. Este o luptă foarte serioasă. Le, e important ca la un aeroport când sunt controlat să nu fiu uh, considerat uh, să nu fiu uh, eventual considerat în mod greșit ca fiind altcineva. De multe ori eu nu sunt afectat, însă mulți oameni din circunscripția mea sunt afectați de aceste controle. E nevoie de o protecție a libertăților individuale. Iar statele membre care au început instalarea scanurilor corporale ar trebui să-și dea seama că e nevoie de o abordare europeană în acest sens. Doamna Latford, un minut. Oh, sorry. Yeah. Can we start again? Um, <laughs> I want to talk about Aș vrea să vorbesc de respectarea statului de drept de către serviciile secrete, pentru că um, recent s-a dovedit că guvernul britanic a încercat să păstreze tăcerea în legătură cu anumite fapte, cu torturile la care a fost supus un cetățean britanic. Ce crede Consiliul în legătură cu încălcarea acestui articol 6 din Convenția Europeană privind uh, interdicția torturii? Oare există uh, și posibilitatea de a interveni aici, pentru că eu am fost criticată atunci când am spus că uh, am uh, analizat, de fapt, o vină britanică dar este nevoie de o anchetă amănunțită a implicațiilor britanice și abuzurilor pe care guvernul uh, britanic le-a comis uh, încălcând uh, convenția pentru interdicția torturii și nici măcar nu a recunoscut în fața opiniei publice ceea ce s-a întâmplat. În clipa de față, nici uh, Parlamentul nu are posibilitatea să tragă la răspundere serviciile secrete. Mulțumesc, domnule Bradburn. Domnule președinte, sunt de părere că orice măsură care crește siguranța pentru pasageri trebuie să fie una salutară. În același timp, trebuie să fie și o măsură proporționată iar uh, vasta majoritatea pasager, maj, uh, a pasagerilor sunt uh, inocenți. Uh, după, după acest ultim atentat din uh, uh, eșuat din Statele Unite, s-a arătat care sunt lacunele serviciilor uh, care garantează securitatea. În țara mea, utilizarea acestor noi mașini, acestor scanere, este obligatorie. eu uh, obiectez la tactica no scan, no no scan, no flight. Uh, este un scandal introducerea acestor scan, scanere. Trebuie să ne gândim că uh, uh, problema a fost relansată nu pentru a uh, crea mai multă siguranță pentru pasageri, ci doar pentru, a fost doar un pretext pentru președintele american de a schimba serviciul, activitatea serviciilor secrete. Domnule președinte, în încheiere trebuie să spun că avem nevoie de un uh, sistem mai bun de, profi, de, de profiling a pasagerilor, nu de altceva. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Brad Borin, un minut. Portali dietro Terorismul evoluează și noi trebuie să ținem pasul prin informații. Teroriștii sunt greu de găsit și noi discutăm aici despre dreptul la intimitate, despre măsuri tehnologice. Cred că ar trebui mai degrabă ar trebui să ne îngrijoreze anumite sentințe ale tribunalului din uh, Luxemburg. Terorismul islamic este problema. Trebuie să fim foarte atenți și să nu avem o atitudine um, slabă în fața acestui fenomen. Trebuie să fim uniți, puternici, în fața, în fața acestei amenințări e din ce în ce mai gravă, deoarece este greu să identificăm pe teroriști. Aceștia pot, practic, uh, să se infiltreze peste tot în uh, avioane. Dacă vom continua pe aceeași cale, vom ajunge să discutăm despre o mare problemă de securitate internă. Comisarul ar trebui să fie îngrijorat de acest lucru. Să vorbim despre adevărata amenințare, și anume terorismul islamic. Asta e adevărata amenințare. Domnule Rehauser. Mulțumesc. 1200 de persoane au murit înainte de uh, anul 2000 în legătură cu atacurile teroriste. În uh, clipa de față mor 6000 de persoane de HIV. Ei bine, vreau să spun că uh, de fapt, uh, terorismul până la urmă nu trebuie să creeze o isterie combaterea terorismului până acum a eșuat și nu a făcut decât să exacerbeze problema. Acest Parlament European trebuie să se servească de drepturi democratice de control în acest domeniu, așa cum este standardul în fiecare uh, stat. De asemenea, aș dori ca acea interfață uh, pentru utilizatori XUI să poată fi introdusă. Mulțumesc, domnul Jimenez. Doamna Jimenez, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o problemă foarte gravă terorismul și nu ar trebui să așteptăm uh, evenimentele pentru a acționa, nu ar trebui să anticipăm lucrurile. Din păcate însă nu facem decât să avansăm în funcție de atentate ca cel de jucat la, ca cel de la Detroit. În ceea ce privește scanerele corporale în aeroporturi, e o responsabilitate de la care nu ne putem eschiva. Doamnelor și domnilor, nu avem cum să așteptăm, deoarece teroriștii nu așteaptă. De aceea, Comisia trebuie să garanteze cât mai repede faptul că se vor um, păstra demnitatea, că se va respecta demnitatea și intimitatea persoanelor. Trebuie luate decizii însă pentru întreaga Uniune Europeană. Iar cei care se tem că vor fi încălcate drepturile fundamentale ar trebui să știe un lucru. Dreptul la viață este dreptul cel mai important. Iar cei care pun libertatea înaintea tuturor celorlalte ar trebui să-și dea seama că de multe ori trebuie să te simți în siguranță pentru a te simți cu adevărat liber. Domnul Lopez Aguilar, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Terorismul este o amenințare globală și să-i faci față e o răspundere comună. Și de tratatul de la Lisabona ne dă bazele pentru a avea o politică comună antiteror la nivel european. Aș vrea să semnalez câteva din ingredientele necesare pentru a pune bazele acestei politici comune. În primul rând, informațiile împărtășite. Pentru a evita atentate, pentru a vedea care sunt uh, mecanismele de finanțare. În al doilea rând, toate progresele științifice și tehnologiile trebuie folosite în lupta împotriva terorismului în mod proporțional cu drepturile fundamentale. În al treilea rând, să colaborăm cu țări terțe, cum ar fi Afganistanul, Pakistanul și țările din cornul Africii. În al patrulea rând, siguranța aeriană. Progresele tehnologiile. Scanerele corporale trebuie să fie compatibile cu sănătatea oamenilor, cu sănătatea, cu intimitatea acestora. Și de asemenea, nu trebuie să constituie un obstacol atunci când se face tranzitul uh, euro, prin aeroporturi. S-a organizat acel, acea reuniune la Toledo. A trebuit de asemenea să ne gândim la Uh, colaborare pe care o avem cu Statele Unite ale Americii pentru a face față acestei amenințări comune. Are cuvântul acum domnul Gărâns, un minut. Domnule președinte, una din modalitățile de a preveni terorismul îl constituie informațiile. Este important ca informațiile să circule. Dar oare acest lucru se întâmplă astăzi? Nimic nu este foarte sigur. Serviciile uh, secrete ale Statelor Unite oare țin la curent, uh, îi țin la curent pe omologilor europeni? Evenimentele recente de la zborul Amsterdam-Detroit ne creează semne de întrebare. Trebuie să știm dacă sistemul de schimburi de date în lupta împotriva terorismului respectă principiul reciprocității. Un organ de control parlamentar în acest domeniu se impune cu urgență, pentru că uh, noi nu trebuie să uh, Uh, acceptăm cererea de transmitere de date cu caracter personal legate de cetățenii noștri dacă autoritățile americane în același timp ne privează de informații esențiale în lupta antiteroristă. Asta presupune din partea Comisiei și a Parlamentului o mai strânsă colaborare pentru a încerca să ne bazăm pe reciprocitate. Mulțumesc! Acum uh, pentru un minut și jumătate, doamna Bizotto. Domnule președinte, vorbim despre combaterea terorismului, dar de fapt am impresia că vorbim mai mult despre serviciile secrete și de activitățile de investigație. Am impresia că facem ceva de genul tratamentului simptomatic al unei boli. Terorismul, combaterea terorismului înseamnă să combatem și rădăcina originea acestui fenomen. Deci trebuie să ne gândim și să nu uităm că terorismul este uh, practic uh, determinat de incapacitatea sau ne, lipsa de voință de integrare a unor grupuri etnice în România în uh, Uniunea Europeană, îmi cer scuze. De aceea trebuie să avem o discuție uh, fundamentală despre uh, drepturile noastre comune și libertățile noastre comune în Europa Occidentală. Tocmai de aceea am, avem aceste competențe în Parlamentul European să uh, de, ducem această dezbatere. Și de aceea întrebarea mea către toți colegii din toate grupurile parlamentare, dacă aici nu avem această dezbatere, atunci cum vreți să activăm în mod politic la nivel european? Doamna Dolz, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant a Irlandei de Nord știu foarte bine care este impactul groaznic al terorismului asupra civililor nevinovați. Oameni care sunt practic atacați duminică la cumpărături în Belfast, Știți câte s-au făcut în numele republicanismului irlandez, câte grozăvii s-au făcut. Vorbim aici despre colaborarea forțelor de securitate. Din experiența nord-irlandeză putem vedea că prin contribuția lor multe persoane au reușit să nu își piardă viața. De aceea trebuie să sprijinim forțele de securitate cu echipamentele necesare pentru a preîntâmpina terorismul. Cei care vorbesc despre uh, securitatea pe de o parte și libertatea, ar trebui să-și reanalizeze poziția. Credeți-mă, terorismul distruge vieți și comunități. Am auzit astăzi aici că terorismul reprezintă o formă de isterie. Ce prostie! Credeți-mă, atunci când cineva încearcă să-ți ia viața, asta e uh, realitatea cea mai îngrozitoare, realitate pe care o cunosc foarte bine membrii circunscripției mele. Domnul Coeliu, un minut. Domnule președinte, cred că toți, cu toții suntem de acord că cetățenii și avutul lor trebuie să fie protejat și că trebuie să fie create și o siguranță pentru transporturi. În ce privește scanerele corporale, există uh, trei obiective principale uh, în legătură cu care așteptăm răspunsuri din partea Comisiei. În primul rând, ă, ele trebuie să fie eficiente. În al doilea rând, care sunt efectele asupra sănătății? Și în al treilea rând, încalcă sau nu sfera privată a persoanei. Dar există și alte ă, elemente interesante. Ar trebui să ai posibilitatea de a alege între scanner sau metodele tradiționale ă, de control. Acum, statele eh, membre, unele dintre ele spun dacă nu se acceptă scannerul, eh, nu eh, se poate zbura. Ei bine, doamnă Malmström, oare cum evaluați o asemenea atitudine? Pentru că Parlamentul European trebuie să găsească soluții care să fie viabile fără să încalce drepturile omului. Doamna Grisbeck, pentru un minut. Vă mulțumesc Vrem să combatem terorismul. Terorismul e o amenințare împotriva democrațiilor și cred că suntem cu toții de acord. Cei care spun că un popor gata să sacrifice libertatea pentru securitate își va pierde ambele lucruri, deci mi se pare că e excesivă această afirmație, însă trebuie făcut totuși tot posibilul pentru a găsi un echilibru între securitate și libertate. Asta e democrația la urmă urmei. Almiter, teroriștii vor câștiga, deoarece vor fi reușiți să ne terorizeze pe toți. În ceea ce privește scanerele corporale, securitatea, aș vrea să știu dacă scanerele corporale permit astăzi să se stabilească condițiile de securitate și în ceea ce privește libertatea, ca membra Comisiei Libe, mă întreb dacă nu există riscuri de sănătate de asemenea, există clar o atingere asupra dreptului la intimitate, deci a drepturilor fundamentale. Ce se întâmplă de asemenea cu utilizarea imaginilor obținute astfel? Deci așteptăm de la comisie uh, o propunere clară pentru a asigura securitatea noastră comună într-un spațiu democratic european. Vă mulțumesc! Din păcate nu pot să accept uh, niciun fel de carte uh, albastră și nici, uh, nici o, o intervenție spontană nu pot accepta. Îmi pare foarte rău. Domnule, domnul Batten, aceea dintre noi, domnule președinte, care apreciază pacea, libertatea și democrația, trebuie să fie îngrijorați de uh, terorism, pentru că terorismul funcționează. în Fein și IRA uh, dețin acum poziții în guvernul Irlandei de Nord, dar până acum au bombardat și au terorizat concetățenilor. Care, ce dovezi mai bune doriți decât uh, comunismul în Rusia, situația din Asia și din China? După 61 de ani, ce s-a întâmplat uh, cu regimul, uh, după regimul comunist din China? Comunistia Europeană pe care Parlamentul a votat-o colaborează cu comuniștii, cu foștii comuniști și aparatici eh, cu, eh, din estul Europei și, și să nu uităm că și domnul președinte Barroso este un fost maoist. Eu nu cred că aceste eh, premise sunt foarte încurajatoare. Mulțumesc! signor presidente onorevoli colleghi la sicurezza delle nostre società è un valore non negoziabile. nu trebuie să punem în joc siguranța societăților noastre trebuie să lucrăm mai eficient trebuie să ne străduim să creăm un sistem mai bun de securitate o mai bună colaborare între serviciile secrete și utilizarea unor instrumente bazate pe high tech. Ministrii au uh, uh, e foarte bine să își coordoneze demersurile, să nu se lase furați de um, emoții. Unele țări um, au introdus aceste scanere corporale uh, dar tocmai pentru ca lucrurile să nu fie tratate atât de diferențiat, poate că ar trebui să cunoaștem rezultatul studiilor privind sănătatea umană. Trebuie să vedem dacă scanerele și aceste raze rând că nu dăunează sănătății iar dacă vom uh, face recomandări sferei uh, private, trebuie să ne gândim deja că și în ce privește telefonia mobilă poate că există anumite riscuri. Dar datoria noastră este să îi protejăm pe cetățeni, iar uh, integritatea corporală a oamenilor în orice caz trebuie să fie ferită. Stimate colegi, stimați colegi, eu admit câteva intervenții la Catch the Eye, dar vă rog să mă înțelegeți că voi opri microfonul în momentul în care se depășește un minut. Domnul Zasada, domnul Iacolina, domnul Matulca, domnul Lightfried, domnul Enzig, Benova, domnul Tanok, domnul Ernst și domnul Molzer câte un minut fiecare. Cer scuze față de toți ceilalți, domnul Zasada, pentru un minut zastosowanie skanerów na lotniskach w dalszym ciągu stația skenerelor corporale creează multe probleme deschise. Siguranța călătorilor trebuie să fie pe primul loc, dar să nu uităm că trebuie respectat și principiul proporționalității pentru că utilizarea unor asemenea aparate creează multe probleme deschise. Influența asupra sănătății călătorilor, în ce măsură imaginea persoanelor scanate trebuie să fie păstrată totuși secretă. Oare nu riscăm să Uh, cheltuim milioane de bani pentru utilarea cu asemenea scanere, chiar dacă ele nu vor putea să depisteze eventual explozibilul. Și încă o întrebare. Noi credem că acum am găsit o soluție și acum încercăm să căutăm problema pentru soluție. Să fie scanerele într-adevăr soluția. Domnul Iacolin, un minut. Domnule președinte, vreau doar să spun următorul lucru dacă există o problemă gravă, atunci uh, această problemă gravă uh, cu siguranță este uh, lezarea sferei personale a individului. Acum câteva săptămâni am adoptat o rezoluție a ISOCOM și acolo am pus în balanță multe dintre aceste aspecte care vizează sfera privată a individului în raport cu siguranța uh, individului. Și dacă acum reluăm această dezbatere uh, cum, despre cum ar trebui să abordăm această problematică și uh, cred că, cred că este important ca statele membre să înțeleagă foarte clar că este vorba de protecția cetățeanului aici. Deci rog președinția spaniolă și comisia să colaboreze și să înțeleagă mai bine lucrurile. Mulțumesc!

din punctul meu de vedere este nevoie de studii independente care să determine sigurana tehnologiei folosite dar i eficiena detectării dacă ă, există un principiu în ce privește siguranța transportului aerian, e bine, ă, acela este că pe plan comunitar trebuie să facem demersuri pentru crearea unui sistem de securitate. Nu ă, cred că este acceptabil ca fiecare stat să facă ce vrea. Să ne bazăm pe principiul one top security, să existe reglementări europene privind body scanerele sau să nu existe um, reglementări și să nu se accepte nici aceste scanere corporale. Iar în al doilea rând, dacă se vor introduce aceste scanere, trebuie să ne gândim cine le va finanța, din ce bani, pentru că aceste scanere sunt extrem de scumpe. Aș fi foarte bucuros dacă raportorul pentru această problemă uh, Uh, ar putea să declanșeze uh, un dinamism și în atitudinea Consiliului, pentru că um, ar trebui să existe până la urmă o finanțare publică. Mulțumesc. Domnul Hens, un minut. Nu e în sală? Aș dori să atrag atenția Comisiei și Consiliului, precum și colegilor noștri, în legătură cu efectele secundare și riscul

Domnule președinte, doamnă comisar, domnilor miniștri, terorismul nu are valori și nu are nici frontiere. Singurul obiectiv este să cauzeze durere și moarte în rândul civililor la costuri cât se poate de reduse. Aceasta este, acesta este de fapt tiparul după care acționează mulți uh, atentatori sinucigași din păcate, ă, au fost introduse ca răspuns la acest terorism multe măsuri care a, au fost menite în principiu să protejeze ă, populația, dar care în același timp ă, limitează libertățile acelei populații. De aceea considerăm că trebuie, pe de o parte, odată să adoptăm aceste scanere, dar nu înainte de a avea o legislație coerentă, armonizată, uh, în domeniul securității, pentru că numai astfel putem gar- garanta uh, aceste drepturi. Mulțumesc. Domnul Teanac, un minut. De ce această metodologie este acum impusă de către Gordon Brown? După părerea mea, e un motiv uh, care nu este deloc întemeiat. Femeile însărcinate, copiii sunt radiați cu aceste scanere. Uh, pentru motive nemedicale. Aceste raze sunt mult mai mult absorbite decât altfel de raze și astfel este afectată pielea și țesuturile moi. De asemenea, gonadele pacienților, persoanelor pot fi afectate, ADN-ul acestora aceste, ca medic și ca pasager frecvent, resping această măsură draconică care aduce atingere sănătății și intimității și nu doresc să existe o astfel de măsură la nivel uh, internațional. După părerea mea, o măsură mai potrivită de combaterea terorismului ar fi profilingul pasagerilor. Are cuvântul acum doamna Ernst. Doamna Rivasi nu este. Ähm, Scanerele corporale înseamnă o um, încălcare a sferei private trebuie să ne gândim în ce măsură se respectă proporționalitatea și în ce măsură ele servesc obiectivului de combatere a terorismului. Eu sprijin spusele doamnei Malmström, care a vorbit despre o evaluare a tuturor instrumentelor de care dispunem și aș vrea să văd pe masa noastră rezultatele acestei evaluări înainte de a lua o decizie. Pericolele la adresa sănătății să ne gândim. Toți cei care ne aflăm în această instituție probabil că de două ori pe săptămână vor trebui să se supună acestei scanări corporale. Ei bine, chiar aș vrea să știu dacă asta nu va dăuna sănătății mele, aș vrea să știu care sunt uh, rezultatele unor studii medicale în acest sens. Aștept răspunsuri clare în acest sens. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul Rivasi. Where is she? Doamna Rivasi, dacă este în sală. 650. Uh, Madam Rivasi, would you like to take the... Doamna Rivasi, ați dori să interveniți sau nu vreți să luați cuvântul? Aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac legătura între scanner, sănătate și terorism. Când vedem uh, Comitetul Interagenției pentru Securitate, unde face parte Agenția Internațională pentru Energie Nucleară, Comisia Europeană, Agențiile pentru Energie Nucleară, care este părerea acestora? Femeile însărcinate și copiii nu trebuie supuși unui, uh, unei scanări corporale, chiar dacă doza este foarte redusă. Trebuie să știm însă că frecvența expunerilor uh, femeilor însărcinate pot duce la, poate duce la cancer și la malformații. Deci aceste riscuri sunt justificate sau nu? Există tehnologii alternative pentru a ajunge la același obiectiv, de aceea va trebui justificat aceste scanere. Vă mulțumesc. Domnul Holzer, un minut. Domnule președinte, să nu uităm că terorismul internațional este uh, să zicem, uh, facilitat și de informații greșite sau de măsuri neadecvate ale serviciilor secrete americane. Niciodată nu a fost pus sub temnul întrebării aceste măsuri. În schimb, după fiecare atentat, urmează, iată, o limitare a drepturilor civile. Și uh, uh, ce se întâmplă? Uh, nu știu de ce acum Europa ar trebui să se dezbrace în fața scanerelor impuse de americani. Totul se bazează pe colectarea unor date și informații pentru serviciile secrete americane și asta nu doar de la războiul din Afganistan încoace. Pe lângă utilitatea și fezabilitatea acestui proiect, trebuie să ne întrebăm dacă noi, dacă teroriștii vor, face, vor fi opriți prin aceste scanere corporale. Este întrerupt vorbitorul. O logos sto Acum dăm cuvântul reprezentantului Consiliului. Domnule Perez Rubalcava. Cinci minute. Foarte pe scurt, am ascultat cu mare atenție intervenția tuturor grupurilor politice și a deputaților pe marginea acestei teme. Au fost intervenții foarte interesante și vă mulțumesc pentru ele. Așa cum am spus la început, eu unul nu doresc să discutăm uh, legătură cu o temă atât de delicată cum este combaterea terorismului după doar în lumina atentatului de jucat la Detroit. E clar că atentatele trebuie examinate, trebuie să vedem uh, de ce au eșuat sistemele noastre de securitate. Însă, așa cum s-a spus și aici, politica antiterorism trebuie să se facă cu calm, cu chipzuință, să studiem bine situația și să uh, aplicăm în mod propri, proporțional măsurile necesare. Dacă adoptăm niște măsuri care vor submina principiile noastre, cu siguranță vom comite o mare greșeală. Deci trebuie să analizăm ce s-a întâmplat la Detroit pentru a încerca să evităm greșelile comise acolo, însă să nu acționăm în mod compulsiv în urma fiecărui atentat. Am ajunge să adoptăm astfel măsuri care în anumite cazuri nu își ar avea niciun rost. Un al doilea lucru. Europa are o strategie de politică antiterorism. Avem o strategie bună pentru a combate terorismul în Uniunea Europeană. Este o strategie care în ultimii ani s-a dovedit eficace. Și uitați-vă, de exemplu, la diferitele intervenții ale forțelor de securitate în diferitele țări europene. Uitați-vă cât de multe ori aceste intervenții vin de pe urma punerii în practică acestei strategii cu care ne-am dotat deja de câțiva ani. Avem de asemenea un coordonator pentru politicile antitero, ale căror discursuri sunt foarte interesante. Ultimul în fața Parlamentului, deci vă recomand să analizați acest discurs excelent care demonstrează cât uh, de importantă este această strategie pe care o avem. Strategie pe care în ultima vreme vrem să o concretizăm în ceea ce privește preîntâmpinarea acțiunilor teroriste. În ultimii ani ne-am concentrat mai mult pe concentrat pe etapa ulterioară săvârșirii actelor teroriste. Deci acum vrem să ne concentrăm pe preîntâmpinare. De aceea ne interesează, de exemplu, radicalizarea, așa cum spunea și doamna comisar. Vrem să analizăm toate politicile existente în statele membre pentru a evita radicalizarea. Deoarece radicalizarea știm că este practic originea multor atentate. De asemenea, schimbul de informații este foarte important pentru noi. Și așa cum s-a spus, uh, ceea ce contează nu este să transmiți toate informațiile pe care le ai, ci să transmiți informațiile relevante pentru cel care va primi informațiile respective. Nu e vorba să ne lăsăm practic năpădiți de informații, ci să avem niște mecanisme de informații pentru că acest schimb să fie cât mai eficient. Și în ultima vreme, uh, în Uniunea Europeană s-au înregistrat progrese în acest domeniu. Avem o strategie care, odată ce va fi pusă în uh, aplicare, ne va permite ca sistemele de schimb de informații să funcționeze mai bine. Și când mă gândesc la schimb de informații, mă gândesc la Europol, la Eurojust, mă gândesc la modul de funcționare al Poster. Cusac. Cosac. Mă gândesc uh, de asemenea la un schimb de informații mai eficient. Și e clar că scanerele corporale au creat o polemică și că acum discutăm despre această problematică. Așa cum am spus la început, așa cum au spus și comisarii, este o temă pe care trebuie să o abordăm. Și ar fi ideal să găsim o formulă europeană comună. Și dacă nu vom găsi la o, nu vom ajunge la o astfel de formulă, E drept că statele membre vor trebui să ajungă la o, pro- la o soluție proprie, deci vor putea lua măsuri la nivel național. Însă, cu siguranță, o poziție comună în domeniu ne-ar ajuta foarte mult. Așa cum vă spuneam la începutul intervenției, e bine să organizăm o dezbatere chipzuită, liniștită, lumina trei elemente studiate de comisie, și anume eficiența acestor scanere, care sunt limitele acestora, dacă ne ajută sau nu în scopul pe care îl avem. În al doilea rând, compatibilitatea lor cu drepturile fundamentale, cu libertățile fundamentale și, în al treilea rând, compatibilitatea acestora cu sănătatea celor care vor fi scanați. Odată ce vom avea aceste trei rapoarte, vom stabili o poziție comună necesară, după părerea mea. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru intervențiile făcute, intervenții deosebit de utile pentru munca pe care trebuie să o facem. Domnul Calas are cuvântul acum. Este un punct procedural, doamnă Latford? Sper că da, spune domnul președinte. Eu am pus o întrebare directă Consiliului și aș vrea un răspuns ce crede despre încălcarea articolului 6 din Carta Drepturilor Fundamentale din Tratatul de la Lisabona, în lumina sentinței Curții de Apel Britanică din Marea Britanie, în care se confirmă că Marea Britanie a fost vinovată. Doamna Latford este întreruptă. Îmi cer scuze, Sara, nu am timp, spune președintele. Domnule Calas, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri, trebuie să spun că sunt dator să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, dar astăzi nu v-am făcut propunerea să introducem uh, obligatoriu aceste scanere în toate aeroporturile din statele membre. Uh, ne aflăm doar într-un proces de examinare cu mare atenție acestor noi tehnologii și după aprilie, după ce vom avea un raport substanțial care va examina toate aceste aspecte legate de noua tehnologie cu o propunere. Eu uh, însumi am dubii serioase în legătură cu eficiența și proporționalitatea utilizării acestei noi tehnologii. Dar nu trebuie să uh, respingem de la bun început uh, aceste posibilități, pentru că și terorismul evoluează, iar noi trebuie să folosim toate posibilitățile tehnologice pentru a-i apăra pe cetățenii noștri, pe pasagerii noștri. Împreună cu uh, colegele mele, cu Cecilia Malmström, cu Vivian Reding, vom încerca să elaborăm o abordare comună în legătură cu toate aceste eh, tehnologice, aspecte legale, aspecte legate de eh, drepturile omului și, bineînțeles, vă vom propune o abordare comună europeană pentru că aici, uh, de fapt, uh, a fost susținută ideea că este mai bine să găsească o rezolvare pe plan comunitar decât rezolvări individuale în statele naționale. Vom continua această discuție. În orice caz, nu vom face niciun fel de demersuri secrete pentru a introduce o asemenea aparatură imediat. Vom verifica totul astfel încât și garanțiile de eh, securitate și garanțiile de sănătate să fie 100% eh, de încredere. Va fi nevoie de o colaborare internațională. Deci, după ce vom primi raportul um, și studiul, vom propune o abordare comună europeană, standarde comune, uh, dacă statele membre vor opta pentru introducerea noii tehnologii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Iar acum o rog pe doamna comisar Malmström. Domnule președinte, stimați membri, într-adevăr această dezbatere este foarte importantă. Lupta antiteroristă este eh, este importantă și avem deja experiențe foarte dureroase în Uniunea Europeană pentru ceea ce înseamnă eh, efectul terorismului. Eh, statele membre, sigur, au o răspundere operațională Uh, în lupta împotriva uh, terorismului, inclusiv prin serviciile lor secrete, dar cred că putem coopera la nivel european pentru a identifica instrumente la acest nivel. De aceea voi uh, dispune serviciilor mele să analizeze politicile, cadrul legislativ pe care este în vigoare, astfel încât să vedem cum putem să ne folosim de aceste instrumente și instrumentarii mai eficace decât până acum. Eurojust, Europol, uh, autoritățile statelor membre pot coopera într-o manieră, cred eu, mult mai concertată decât până acum. Evenimentele precum uh, cel de la Detroit uh, sunt importante în această dezbatere pentru că servesc ca un fel de ceas de alarmă. Ne atrag atenția asupra anumitor amenințări. De asemenea, Uh, aceste evenimente uh, exercită o presiune asupra noastră ca politicieni să răspundem uh, la temerile cetățenilor în această privință. În același timp, avem răspunderea de a proteja, sigur, cetățenii, să le oferim, oferim securitate, dar asta numai după ce avem o analiză exactă a măsurilor care trebuie să fie proporționate, așa cum a spus și colegul meu Calas și așa cum a spus și Consiliul. Noi vom face acest lucru, vom face aceste analize și uh, sigur că vom face aceasta respectând drepturile fundamentale ale omului. Vom reveni la dumneavoastră cu o propunere mai detaliată odată ce vom fi încheiat aceste analize și vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră și pentru această dezbatere foarte interesantă. Uh, mulțumesc că dezbaterea prin prezenta uh, se încheie. Da, vă rog, poftiți. Mai presidente, por esta oportunidad. Antes de terminar... Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă exprim. Îmi exprim surprinderea aș dori să spun, să întreb, să mi se spună și să ne explice de ce nu putem interveni cu toții. Eu ridicat mâna, însă se terminaseră intervențiile. Ne-ați spus deja că lista era completă, exhaustivă, doresc să-mi manifest surpriza, pur și simplu. Ar trebui ca toată lumea să știe dinainte, așadar, cum să ne înscriem la cuvânt, cum să reacționez. Domnul președinte, da, vă explic imediat cum este procedura. Când începe discuția, de la începutul discuției pot, puteți indica faptul că doriți să participați uh, la procedura Catch the Eye. Evident, dacă la sfârșit vă manifestați doar, atunci riscul este ca lista să fie completă. Aveam mult uh, nume pe această listă și nu pot în principiu decât să prevăd 5 minute. Aici am făcut o excepție și am dat cuvântul uh, oratorilor grupurilor. Cei care au ajuns prea târziu nu au mai putut să vorbească, așadar veniți la începutul dezbaterii dacă doriți să luați cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye. Uh,